Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Începem ședința Comisiei Regii. Ședință programată pentru această după-amiază și pentru ziua de mâine, dimineață și după-amiază. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Putem considera adoptată? Comentarii? Au fost o serie de modificări de ultim minut, însă înțeleg că sunteți de acord cu ele? Următorul punct, adoptarea procesului verbal al ședințelor din 3 și 13 septembrie. Procesele verbale sunt disponibile online, ca de obicei. Propun să procedăm ca de obicei, mai precis dacă nu sunt obiecții formulate în cursul acestei ședințe. Considerăm procesele verbale ca fiind adoptate. Următorul punct, anțurile președintei. Am un singur anunț. Trebuie să vă informez că am avut o întrunire a conferinței președinților de comisii și colegiul comisarilor 2 octombrie la Strasburg. De regulă, în fiecare lună octombrie, conferința președinților de comisie are o serie de întâlniri cu comisarii europeni pentru a discuta programul de lucru al comisiei pentru anul următor. În acest an, întâlnirea respectivă a avut loc în 2 octombrie la Strasburg. Au <clears throat> fost cinci ședințe propriu-zise în diferite configurații de președinți de comisie și comisari europeni pe arii tematice. Împreună cu domnul comisar Domburovskis am coprezidat uh, ședința unde s-a discutat coeziunea și valorile. Au participat șase comisari și zece președinți de comisii cu portofolii extrem de diverse. L-am avut pe domnul Dobrovskis, pe domnul Katainen, comisarul pentru învățământ, afaceri sociale, comisarul uh, răspunzător pentru statul de drept și am avut o discuție extrem de interesantă. Ședințele s-au încheiat cu o ședință plenară în cursul serii, coprezidată de domnul Timmermans și doamna Wikstrom. Fiecare dintre copreședinții sesiunilor anterioare a prezentat concluziile plenului. În uh, prezentarea mea am subliniat două teme principale de ordin politic. Presiunea calendarului, în primul rând, pentru că am primit uh, foarte târziu propunerea de la comisie, iar um, încercările noastre de a proceda rapid, dar în același timp eficient, pentru că este important să nu pierdem din vedere dimensiunea calitativă. Însă am subliniat că și după alegeri această presiune se va face simțită, Comisia Europeană va fi răspunzătoare de bună desfășurare a procesului după alegerile europene și ei va trebui să fie extrem de activ până în ultima zi a mandatului, cel puțin la fel de activ ca și noi, pentru că noi am încercat și încercăm să fim pe cât de activ posibil și să utilizăm timpul <clears throat> în mod fructuos în direcția lor de decizii. Și comisia va trebui să facă același lucru până la finele mandatului lor, în noiembrie anul viitor. A doua temă subliniată a ținut de discuția noastră privind propunerea referitor la statul de drept. Am vrut să subliniez că statul de drept uh, nu este ceva separat de instrumentele și programele europene menite a, program, a, a promova investițiile, crearea de locuri de muncă și creșterea economică. <clears throat> Din potrivă, statul de drept este cadrul esențial în care operăm și prin care generăm plus valoarea europeană. Corelația dintre statul de drept și investițiile europene plus valoarea europeană trebuie să fie una extrem de clară și una înțeleasă de toți cetățenii europeni și acesta a fost unul dintre mesajele Uh, pentru viitoarele alegeri europene. <clears throat> Da, comisar Crețu a fost și dânsa prezent acolo. Dânsa a informat pe președinții de comisie și pe comisari în legătură cu propunerile făcute. Noi am, am informat pe colegi în legătură cu calendarul și cu progresele făcute, situația reală. Pentru că Adevărul e că am înaintat uh, foarte bine pe dosarele pe care le avem în discuție. Nu am discutat viitorul program, pentru că n-am putut să identificăm un program propriu-zis pentru 2019. Știm care sunt responsabilitățile comisiei, în sensul continuării activităților care le revin și sprijin de plin pentru Parlament în eforturile noastre de a fi mai eficienți. Acum putem trece la punctul principal de pe ordinea noastră de zi de astăzi. Am decis să aloc uh, întreaga ședință, aproape întreaga ședință din această masă, propunei de regulament al Parlamentului European și a Consiliului de Sabine a unor dispoziții comune privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune și mai departe. Este o chestiune care ține de cadrul financiar multianual și este o temă de importanță politică majoră pentru comisia noastră pentru că evidențiază coordonatele viitoarei politici de coeziune. O primă prezentare și schimb de opinie a avut loc la Regi, pe 20 iunie. Raportorii au avut o serie de întâlniri pregătitoare pe chestiunile importante cu comisia și cu echipa secretariatului care sprijină pe coraportori. Au avut loc și o serie de întâlniri de ordin tehnic Documentația asociată cu aceste întruniri, note tehnice din partea comisiei, prezentări PowerPoint, procese verbale, studii și informări pregătite de serviciile de cercetare. Tot acest material a fost prezentat tuturor raportorilor din umbră și tuturor consilierilor politi- grupurilor politice. Astăzi, coraportorii noștri, doamna Crel și domnul Novakov, o să-și prezinte proiectul de text am să le dau acum cuvântul coraportorilor, apoi raportorilor din umbră și celorlalți colegi din Comisia Regii. De asemenea, avem alături de noi pe reprezentanții Comitetului Regiunilor, doamna Marini. Dacă a reușit să vină și dacă va putea rămâne până la momentul respectiv, înțeleg că nu are foarte mult timp la dispoziție. Însă, de asemenea, astăzi îl avem alături de noi pe domnul Doz Orit, care reprezintă Comitetul Economic și Social European. Dânsul este raportor pe aviz acolo. Și va fi extrem de interesant să vedem care este poziția Comitetului Economic și Social. Cam acesta ar fi scenariul pentru ședința de astăzi. Acum dau cuvântul cu raportorilor. Doamna Crel, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Într-adevăr, a fost vorba de săptămâni și luni intense, în timpul cărora am pregătit împreună raportul pentru a putea înregistra că se poate de repede un progres. Într-adevăr, pentru că în acest fel să putem ajunge să ne prezentăm la vot în comisie în decembrie, după care să ne putem prezenta în plen în ianuarie și în acest fel să primim mandatul pentru trilog. Încă o dată vreau să scot în evidență cât de important este ca regiunile, mai ales în ce privește programarea și gestiunea, cât se poate de repede chiar dacă deocamdată rezultatul e unul interimar, să primească acest rezultat al negocierilor și sper ca și Parlamentul, Consiliul și Comisia să își dea mână de ajutor uh, în uh, negocieri. Eu am să încep, colegul Novakov va continua și am să vă prezint principalele modificări pe care le-am inclus în raportul nostru. Cred pe pe ansamblu pentru viitorul politicii structurale, cea mai importantă modificare față de propunerea comisiei este faptul că la toate articolele unde a fost necesar am uh, reluat fondul agricol în cadrul fondului uh, de dezvoltare regionale, în cadrul regulamentului umbrelă. După cum știți, s-a dovedit ca fiind o abordare cu rezultate pozitive și în urma discuțiilor de la comisie, aceasta din urmă a decis altfel și a scos Fondul uh, European de Dezvoltare Regională din regulamentul umbrelă, după părerea noastră, din uh, motive neîntemeiate. Înțeleg că se dorea păstrarea fondurilor împreună cu agricultura, pentru ca acest, aceste două fonduri din primul și al doilea pilon să rămână împreună sub aceeași umbrelă, însă dacă vrem să îl reluăm, să aducem înapoi Fondul pentru Dezvoltare Regională în regulamentul privind dispozițiile comune, nu înseamnă că trebuie să revenim neapărat la modelul de dezvoltare regională, ci firește rămâne în portofoliul Ministrului de Agricultură sau unde e deja. Singura diferență este că în regulamentul privind dispozițiile comune, pentru toate fondurile care sunt acolo să aplică aceeași norme. Asta înseamnă că există um, sau se pot face legături mult mai simple între ele și pentru noi este mult mai important să oferim, să, să înțelegem mai mult de uh, doar sprijinul oferit agricultorilor în cadrul dezvoltării regionale. Nu, trebuie sprijinit întreg spațiul regional. Iată de ce cred că este o propunere foarte echilibrată și sper că aceasta va beneficia de sprijin la noi în comisie și sper că așa vor sta lucrurile și la Comisia Agri după care în uh, ianuarie plenul să ne confere mandatul. Am înaintat o serie de amendamente. În uh, prima variantă a regulamentului dispozițiilor comune am uh, găsit acolo inspirație în ce privește propunerea comisiei și, într-adevăr, am putut constata că s-a luat în calcul tot ce trebuia luat în calcul și multe din amendamentele înaintate au trebuit modificate pentru a ține cont de considerente și de toate articolele. Cel de-al doilea pas, și merg acum articol cu articol, modificarea la articolul 10 și anume că nu mai dorim să permitem un transfer înspre programul Invest EU. Vă amintiți? La ultima întâlnire a comisiei noastre, în avizul nostru la Invest EU, am portat o dezbatere scurtă, dar încinsă și dați-mi voi să explic succint de ce am propus această modificare. Știți că politica de coeziune în propunerea comisiei este prevăzută cu un minus de 10% în ce privește alocarea bugetară și asta înseamnă că aproape toate statele membre vor trebui să lucreze cu uh, economii considerabile. Comisia a încercat să limiteze în măsura posibilului aceste tăieri bugetare, însă propunerea la ora actuală pe masă, inclusiv cu anvelopele naționale și defalcările pe țară, anumite state membre trebuie să ia în calcul uh, o reducere a fondurilor cu chiar 25%. Sunt unele care se vor confrunta cu reduceri și mai semnificative, dar nu multe. Noi avem nevoie de o uh, politică de coeziune modernă, adaptată vremurilor, care să poată răspunde la provocări și să putem profita de fonduri, să le putem aloca acolo unde au fost prevăzute inițial. Ce nu atacăm în raportul nostru este cooperarea între Invest EU și fondurile structurale europene. În regulamentul Omnibus anul trecut și în acest an deja am discutat toate acestea împreună am reușit să obținem un sprijin amplu în Parlament în acest sens. Este foarte important ca instrumentele să poată conlucra cât se poate de simplu, iar în urma negocierilor cu Consiliul am aflat care sunt uh, nodurile cele mai importante. Am aflat că prin interacțiunea FEDER și planul de investiții Juncker, care uh, uh, InvestEU nu e tocmai exact la fel, s-a ajuns la o finanțare de 100% a proiectelor. Un lucru foarte important pentru statele membre, mai ales acelea care se confruntă cu dificultăți în a găsi cofinanțare. Iată de ce cred că este foarte important să menținem coerența cu restul bugetului. Iată de ce am propus să facem un transfer de 10 miliarde de euro, așa cum este prevăzut la ora actuală, de la fondul de coeziune înspre mecanismul interconectarea Europei și acesta să fie scos. Ehm, propunerea comisiei, sincer, prevede în mod surprinzător ca, da, ehm, fondul de coeziune într-adevăr să fie redus cu 45%, însă aceeași sumă să fie deviată spre mecanismul conectarea Europei ca data trecută. Mi se pare cel puțin neproporțional, ca să nu spun exagerat. Comisia a spus că în viitoarea perioadă de programare pe care noi o programăm la ora actuală, finanțarea mecanismului conectarea Europei se va face din alte surse decât din devieri de la politica de coeziune. Iată trei din principalele modificări pe care le-am prevăzut. Nu vreau acum să le prezint pe toate pentru că firește și domnul Novakov dorește să vă mai spună câte ceva. Pe ansamblu, ce mi se pare bine la propunerea comisiei este că uh, se continuă cu procedura de simplificare, dar și aici, pe aici, pe acolo, am uh, venit cu modificări pentru a întări și mai mult acest proces de simplificare, iar raportul Curții de Conturi, publicat săptămâna trecută, ne-a arătat cât de mult a scăzut rata erorilor și cred că acest lucru ne va ajuta să uh, câștigăm mai multă încredere din partea statelor membre din regiuni pentru a face ulterior simplificări. Ce vreau să mai scot în evidență este articolul 15 și legătura între politica de coeziune și semestrul european. E vorba aici de un nou fel de recomandări specifice de țară. Eu cred că cu siguranță colegii vor veni cu multe sugestii aici și rămâne firește în aptitudinea diplomatică a raportorilor și a raportorilor de număr să ajungă la compromisuri, cât și în ce privește condiționalitatea macroeconomică. Este cea de-a doua parte a articolului 15. Este un articol care include măsuri strâns legate uh, așadar de sancțiuni sau de eliminarea plăților, când vine vorba de condiționalitățile macroeconomice, sancțiuni care se aplică atunci când un stat nu gestionează bine fondurile. Dar sunt două lucruri complet diferite care sunt foarte greu de împăcat. Uh, Comisia a făcut acest lucru pentru noi, însă aici survine problema, necesitatea de a le separa încă o dată. Am cerut un studiu din partea Serviciului Științific al Parlamentului și am venit cu o propunere de a scoate plățile din propunere și de a discuta doar de angajamente pentru că în acest fel să ne concentrăm pe sensul uh, politicii de coeziune și să evităm uh, pedepsirea unor uh, regiuni care oricum nu pot influența politica guvernului și să le permitem acestor regiuni să profite de toate, toate măsurile existente uh, pentru a evita în acest fel suspendarea plăților. În multe discu- din discuțiile purtate am avut impresia că putem face mai multe, de pildă să disociem complet Fondul Social European de asemenea intenții de sancționare. Încă o dată e un capitol despre care trebuie și vom putea discuta, dar care nu face neapărat obiectul fondului acestui raport. Spre deosebire de propunerea comisiei, am venit cu propunerea așa numită, reintroducerea așa numitor proiecte de amploare, așa numitor proiecte majore. După modificarea regulamentului financiar al UE și în urma discuției la regulamentul Omnibus, uh, Cred că ar putea să fie util pentru statele membre să desfășoare din nou procese, proiecte majore și să dispună de procedurile necesare în acest sens. Trebuie văzut ce formă vor lua aceste proceduri, dar așa cum s-a reglementat în cadrul regulamentului Omnibus, mi s-a părut o idee rezonabilă. Iată de ce noi, raportorii, am decis să le reintroducem și să propunem reintroducerea lor. Cred că este cât se poate clar că în cadrul tuturor negocierilor pe care le-am prevăzut uh, pentru modificări, Parlamentul European joacă un rol important atât pentru semestrul european, cât și pentru condițiile mac- condiționalitățile macroeconomice, cât și în ce privește programarea. Am uh, subliniat încă o dată rolul Parlamentului și profit uh, tocmai de acest lucru pentru a preda legătura colegului meu pentru că ne-am cam împărțit uh, munca și tot ce nu am amintit eu va prezenta colegul Novakov care a avut ideile în acest sens, așa că îi dau cuvântul cu mare plăcere. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, aș dori să-mi explic uh, recunoștința pentru faptul că am putut lucra cu doamna Constanță Crel. A fost o mare plăcere. Am reușit să cooperăm foarte bine. E un raport extrem de important și am cooperat foarte bine. De fapt, recent uh, am uh, sărbătorit 30 de ani de la existența politicii de coeziune Acum 30 de ani Europa era un vis în multe state membre. Pentru că, și știu asta pentru că am trăit acest vin. Aveam acest vis, aveam 15 ani, iar Europa era doar un titlu în ziare sau apărea la știri, la televizor sau foarte târziu la emisiunile de noapte la televizor. Dar astăzi Europa e ceva mai mult este deja un simțământ care nu mai e numai pe hârtie sau numai la știri. Multă lume, mulți cetățeni europeni se scoală în fiecare dimineață într-o casă care e alimentată cu energie electrică în mod eficient sau merg la birou pe drumurile care au fost finanțate de Uniunea Europeană. Deci astea sunt lucruri realizate de Europa sau uh, lucrează la o firmă care e susținută de Uniunea Europeană sau și-au creat propria lor firmă cu ajutor european. Asta înseamnă politica de coeziune, asta a reușit politica de coeziune. Noi cu toți am susținut acest lucru și vedem rezultatele acum. Iată ce avem aici. 100 de pagini din capitolele viitoare pentru continuarea acestei politici. Și depinde de noi cei care ne ocupăm de acest lucru să vedem cum vom continua să scriem această carte, fie ca niște birocrați, fie ca vizionari. Constanța Crăl a menționat deja o parte din domeniile și o parte din principalele modificări introduse. Și sunt sigur că ne veți ajuta cu susținerea dumneavoastră ca în timpul trialogurilor să avem poziție mai bună. Sigur, unele dintre modificări includ mai, o finanțare mai mare. Uh, anvelopa totală crește cu aproape 40 de miliarde pentru că noi, Parlamentul și Comisia, am spus de foarte multe ori în multe documente, în discursuri, în audieri, că oricare ar fi provocările cu care ne confruntăm, oricare ar fi noile inițiative, nu trebuie să abandonăm politicile tradiționale care s-au dovedit a fi eficiente. Și îmi vine în minte acum ceva. Mă gândeam la planul domnului Juncker și acum Invest EU, care contribuie la politica de coeziune și apoi mecanismul de conectare a Europei, Horizon Europe și așa mai departe. Mereu câte ceva nou și uh, ne gândim la tot felul de transferturi dintr-o parte într-alta, dar asta nu înseamnă că ne împotrivim lor. Trebuie găsite o maniere durabilă de a susține, fără a scoate bani de la politica de coeziune. De aceea cred cu tărie că menținerea acelorași rate de cofinanțare este crucial. 85% pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 70% pentru regiunile în tranziție, 50% în regiunile mai dezvoltate. În felul ăsta dez... dovedim că noi credem în acest lucru în practică, nu numai în vorbe. Asta, în asta cred oamenii. Și de ce vorbim, vorbesc acum de transferuri și de folosirea politicii de coeziune pentru alte inițiative? Pentru că mi se pare că ei cărămizi dintr-o casă și pui cărămizile alea în altă casă. Până la urmă, nu obții două case care să arate foarte frumos, deci trebuie să găsim o modalitate de a susține aceste case. Îmi aduc aminte data trecută când la începutul verii spun, am început să colaborez cu Constanțe și spuneam că trebuie să avem un proiect de raport ușor de citit ca un articol de ziar care să ne arate cum să facem un pas înainte. Pentru că cel puțin din punctul meu de vedere simplificarea este ceva ce nu trebuie Uh, să rămână în urmă cu niciun preț, pentru că majoritatea beneficiarilor se confruntă cu acest lucru. Adică ar trebui să fie mai ușor să ai acces la bani europeni decât uh, să comanzi o cafea. Nu la o cafenea. De cele mai multe ori, și am mai spus acest lucru de multe ori, în timpul reuniunilor noastre, unde au venit o felul de miniștri care se ocupă de dezvoltarea regională, tot felul de beneficiari, reprezentanți, experți, în fine, cu toții ne-au spus același lucru, ne-au cerut același lucru, și anume ca lucrurile să fie cât mai simple cu putință. Noi avem o poziție care cere probabil uh, Uh, mai mult timp ca să înțelegem anumite chestiuni. De exemplu, asistența tehnică. Am Asistența tehnică este posibilitatea statelor membre de a hotărâ cât le trebuie și când le trebuie. Deci aici mecanismul e mai flexibil pentru fiecare stat membru. Statul membru hotărăște cât anume din uh, anvelopa totală are nevoie pentru asistența tehnică și când. Apoi mi-aduc aminte de proiectul comisiei și mă bucur că există și un reprezentant al comisiei aici. E vorba de transferurile către Invest EU. E până la 5% sau în cazuri justificate până la 100% dacă hotărăște statul membru așa. Și până acum, până în acest moment, n-am reușit să înțeleg ce înseamnă cazuri bine justificate. Avem nevoie de garanții că politica de coeziune pentru statul acela nu va fi sacrificată chiar pe o bază voluntară. Avem nevoie de mai multe informații pentru acest aspect. Și apoi, cred că am reușit să prindem din urmă programul ăsta foarte strâns și aproape aceeași echipă are acum timpul să vină cu acest document și sper că vom găsi bunăvoința dumneavoastră ca să ne ajutați să mergem înainte cât mai repede cu putință și în același timp însă să fim și eficienți și să menținem buna calitatea raportului. Firește, suntem uh, gata să ascultăm uh, comentariile dumneavoastră și să auzim ce aveți să ne spuneți. Mulțumesc! Mulțumesc, asta au fost uh, prezentările coraportorilor și acum dau cuvântul raportorilor din umbră, doamna Toma și ce aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Aș vrea să comentez câteva propuneri făcute de coraportori și mai am uh, câteva sugestii pe care le voi înainta în amendamente. Propunerea comisiei vine cu o sumă mai mică în comparație cu perioada anterioară de șapte ani. Susțin propunerea coraportorilor de a spori suma totală cu 12% pentru a fi la același nivel ca perioada precedentă. În propunerea comisiei, prefinanțarea se plătește anual la o sumă fixă de 0,5%, la o sumă forfetară. Susțin creșterea ratei de prefinanțare în timpul CFM pentru a ține cont de creșterea nivelului de punere în aplicare pe durata proiectului. Sunt de acord cu raportorii și cred că nu e corect să pedepsim comunitățile locale pentru ceva care este o deficiență a politicii economice naționale. De aceea cred că dacă recomandările nu sunt îndeplinite privind semestrul european, numai fondurile aprobate pentru angajamente trebuie reținute și nu fondurile uh, aprobate pentru plăți. Revizuirea intermediară este de asemenea un punct foarte important în politica de coeziune, pentru că împrejurările întotdeauna se schimbă într-un timp, într-o perioadă de șapte ani. Totuși, pe baza experienței anterioare din Europa, putem să spunem că Criza economică este unul din motivele principale care poate justifica o redirecționare a programelor de politică de coeziune. În perioada 2014-2020, regulamentul comun are prevederi care introduc controle speciale pentru proiectele mai mari. Aceste prevederi nu sunt incluse în noua propunere a Comisiei pentru că ar dori să reducă povara administrativă. Proiectele mari cer atenție specială și este foarte important să reintroducem o versiune simplificată a regulilor care gestionează un proiect mai mare cu un praz mai mare. Mulțumesc! Eu sunt următorul raportor din umbră, în numele ALDE. Permiteți-mi să vă spun care este părerea mea despre proiectul de raport privind propunerea de regulament comun. În primul rând vreau să le mulțumesc ambelor, ambilor coraportori, doamna Crel și domnul Novakov, care au pregătit raportul pe această propunere pentru regulamentul comun. Vă mulțumesc că ați colaborat într-un timp atât de scurt și ați prezentat un raport atât de ambițios. Permiteți-mi să spun următoarele privind proiectul de raport. Nu, voi, uh, nu mă voi referi la toate subiectele asupra majorității elementelor putem găsi o soluție și putem găsi un compromis, dar însă aș vrea să menționez câteva chestiuni. Sunt aici câteva elemente principale și anume reintegrarea de către, reimport, de către uh, raportori a Fondului Agricol pentru Dezvoltare Rurală. În principiu susțin includerea FEDR, dar vreau să vă spun că este extrem de important ca uh, să existe coordonare și cooperare cu Comisia Agri și să vedem care este poziția comună a ambelor comisii. Pentru că numai includerea în acest regulament comun fără un text, un text relevant în regulamentul pentru fondul uh, de dezvoltare agricolă nu va duce la rezultatul așteptat. Deci e important să găsim această coordonare și aprobare. Apoi, consider că mecanismul de coordonare adecvat trebuie pus la punct de Comisie și statele membre pentru a asigura complementaritatea și sinergiile între acțiunile finanțate de politica de coeziune și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare rurală în următorul cadru legislativ. Iar legăturile cu programele de dezvoltare rurală, zonele din jurul orașului sau zonele montane, pentru că există o rezoluție aici și există o poziție a Comisiei Regii, este răspunderea noastră să subliniem aceste legături și este foarte important să găsim o bună coordonare între toate instrumentele din acest domeniu și care sunt legăturile dintre zone. Al doilea element principal din raport este eliminarea legăturii cu semestrul european și cu reformele structurale. Mă opun cu tărie la așa ceva. Cred că trebuie să se alinieze la semestrul european pentru a maximiza plus valoarea prin uh, susținerea financiară care vine din fondurile Uniunii. Este extrem de important. Am avut foarte multe discuții la regii pe această temă și știți că avem poziții diferite între noi. Dar, în cazul acesta, chiar cred că în momentul în care vorbim de plus valoarea europeană, valoarea adăugată europeană și când încercăm să uh, apărăm politica de coeziune și încercăm să găsim o politică de coeziune modernizată, este foarte important să găsim o legătură de lucru potrivită cu nevoia de reformă, pentru că sunt foarte multe state membre în care avem nevoie de reforme și avem nevoie de o legătură între reforme și susținerea din partea instrumentelor structurale. Din nefericire, sunt multe exemple în care susținem proiecte în statele membre și susținerea este uh, primită fără reforme. Nu reușim să creăm plusvaloarea europeană, nu creăm niciun fel de plusvaloare, de fapt, prin acele proiecte. Deci, Uh, susțin cu tărie aceste legături. Elementul 3, eliminarea transferului voluntar de 5% din alocările din foarte multe fonduri către InvestEU și alte instrumente și programe în, uh, care sunt în gestiune directă și indirectă. Această prevedere din CPR este voluntară, după părerea mea. Este o expresie a flexibilității, de a folosirii fondurilor și bugetului Uniunii ca un întreg. Și uh, susțin textul propus de comisie. Flexibilitatea, după părerea mea, împreună cu simplificarea, sunt elementele cheie ale eficienței politicii de coeziune. În anumite cazuri, hotărârea de a transfera unor sume limitate din fondurile structurale va susține o bună absorpție a fondurilor și va susține și proiecte bune cu valoare europeană reală atunci când vorbim mai ales despre proiectele transfrontaliere. În aceste legături susțin de asemenea transferul către mecanismul de conectare a Europei, pentru că aceste propuneri făcute de comisie se bazează pe abordarea plină de succes a perioadei de programare 2014-2020 și se țină seama de proiectele privind rețeaua transeuropeană de transport, care trebuie să-i se dea flexibilitate. Este unul din posibilele instrumente pentru a crea rețelele de care avem nevoie în Europa. Eu reprezint o țară în care este extrem de important acest lucru și știu că sunt regiuni în Europa care așteaptă legături de transport transfrontaliere bune. Unul din instrumentele de lucru este acest mecanism de conectare a Europei. E o opțiune Vom discuta acest lucru, dar cred că este una dintre opțiunile de a folosi eficient unele dintre fonduri din politica de coeziune. Al patrulea element pe care îl susțin, modificările privind par- parteneriatele și principiul guvernanței multilaterale. Vă mulțumesc că le-ați introdus între modificări sunt esențiale pentru aplicarea plină de succes a programelor politicii de coeziune și abia aștept să aud care este părerea Comitetului Regiunilor și a Comisia și părerea CESE pentru că sunt uh, parteneriatul trebuie să fie un element de bază. Susțin de asemenea mm, pentru o mai bună gestionare, pentru sporirea vizibilității și acestor fonduri și sporirea conștientizării rezultatelor și a plus valorii susținerii adăugată de experiența publicului. Avem experiență de la Omnibus, știm că e foarte greu, dar e important să avem aici la Comisia Regii să includem aceste sugestii pentru o mai bună comunicare și sporirea vizibilității. Este singurul mod în care putem prezenta cetățenilor europeni valoarea reală a politicii de coeziune. În concluzie, ținând cont de importanța schimbărilor de climă și a abordărilor conform țintelor de la Paris, mă bucur că raportorii au inclus aceste acțiuni, dându-le importanța necesară E vorba de peste 30% din cheltuieli care susțin obiective de climă. Voi înainta amendamentele necesare la propunerea legislativă și încă o dată mulțumesc raportărilor și aștept cu interes discuțiile noastre în timpul reuniunii. Mulțumesc! Aceasta a fost prezentarea mea ca raportor din umbră, iar acum o să dau cuvântul celorlalți colegi, domnul Omar G doamna Michel, care va prezenta părerea grupului. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Și eu vreau să mulțumesc raportoarei din umbră și domnului Novakov, înainte de toate, Cred că suntem cu toții de acord în linii mari și cred că acest raport a dobândit uh, și mai multă um, greutate. Pe de altă parte, se bucură de sprijinul nostru în ce privește Fondului European de Dezvoltare Rurală și reluarea acestuia în regulamentul privind dispozițiile comune, deoarece considerăm că zonele rurale au fost dintotdeauna o parte importantă a politicii de coeziune și trebuie să rămână și pe viitor. Sprijinim cât se poate de explicit atitudinea critică față de transferul fondurilor de coeziune și direcționarea lor înspre mecanismul, înspre InvestEU indiferent de atitudinea pe care o poți avea față de FC sau InvestEU, după părerea noastră, credem că obiectivele sunt diferite, criteriile de selecție și de evaluare la fel și alte sunt uh, dispozițiile pentru finanțare. Și oricum, deja avem fonduri reduse pentru politică de coeziune și nu ar trebui să permitem, chiar dacă e vorba doar de câteva procente, ca acesta să mm, iasă pe ușa din dos și să pierdem și mai mulți bani sprijin uh, de plin din partea noastră și pentru cooperarea interregională și transfrontalieră prin Interreg și uh, realocarea de fonduri, majorarea fondurilor, mai bine zis, aici. La ultima delegație a comisiei noastre ne-am deplasat în Reunion și cred că acolo am putut uh, vedea exemple cât se poate de pertinente despre cum se poate folosi programul Interreg uh, un program de mare utilitate pentru multe regiuni. Firește, beneficiați de sprijinul nostru și în ce privește readucerea fondurilor uh, din politica de coeziune la uh, nivelul anterior. Acum, în ce privește aceste observații pozitive, aș veni și cu câteva completări. În ce privește ratele de cofinanțare pentru regiunile în tranziție, Aici cred că mai trebuie să discutăm un pic pentru că definiția acestei categorii s-a modificat, a fost extinsă și se poate să existe mai multe uh, regiuni uh, eligibile, dar care, cărora le va, le va sta la dispoziție o, um, practic uh, o sumă mult mai redusă. până nu de mult, uh, rata de cofinanțare în anumite regiuni era de 85%, acest lucru nu se va mai aplica și pe viitor și e de așteptat o reducere la 60%. Cred că mai putem discuta despre asta, cred că 70% ar putea să fie un bun compromis. În plus, uh, Proiectul de raport din partea CEO revine cu idei suplimentare. Cu siguranță reprezentantul Comitetului Regiunilor uh, ne va spune, uh, va veni cu un discurs practic asemănător. Ne putem gândi și la un compromis în care uh, discutăm despre un regulament cu dispoziții speciale care să creeze practic o rețea specială care exista deja în ce privește obiectivele de politică, de simplificare, ca până acum, după părerea noastră, nu este acceptabil că combaterea sărăciei și discriminării, că și crearea de locuri de muncă să nu se mai numere printre obiectivele principale ale politicii de coeziune. În Uniunea Europeană ne-am luat angajamentul de a îndeplini și obiectivele de dezvoltare durabilă iar acestea, după părerea noastră, trebuie să apară în da, obiectivele intersectoriale și să se numere și să, ca instrumentele de finanțare să reflecte acest lucru cât se poate de clar. În ce privește includerea semestrului european și condiționalitățile macroeconomice, aici poziția noastră este deja cunoscută. Ca până acum, suntem de părere că ambele ar trebui pur și simplu eliminate Recunoaștem firește însă că raportorii au făcut un efort de a veni cu o soluție de compromis. Constanță, sincer, așteptăm cu mare interes să vedem la ce rezultat se va ajunge la sfârșit. Alte premize de bază, precum condiționalitățile exante, ar trebui aplicate uh, doar dacă regiunile pot și ele influența acest proces și dacă obiectivele sunt, uh, pot fi asumate. În continuare, cred că trebuie să păstrăm regula plus 3, să nu reducem fondurile pentru asistența tehnică. În plus, schimbările demografice trebuie recunoscute ca o provocare fundamentală. Vom veni cu uh, propuneri astfel încât o reprogramare să se facă doar în mod facultativ, cu alte cuvinte, doar acolo unde este necesară, pentru că orice altceva, după părerea noastră, ar genera o sarcină birocratică excesivă. Dar oricum mergem într-acolo. În continuare, vreau ca în urma delegației noastre recente aș, veni să, aș dori să fac apelul să includem în mod mult mai consecvent și mai decisiv autoritățile locale și regionale, mai ales în ceea ce privește acordul privind distribuirea fondurilor și fondul de coeziune. Cred că, mai ales în reuniune, am putut constata cât se poate de clar, de fapt poate că în ce privește reuniuni știam deja că o mare parte a autorităților locale și regionale a fost lăsată pe din afară și s-au văzut uh, pur și simplu puse în fața situației în care repartizarea fondurilor a fost decisă de sus. Cred că este sarcina noastră în calitate de comisie regională să venim în întâmpinarea acestei solicitări de a implica autoritățile locale și regionale la timp uh, și din timp, pentru că uh, dacă vorbim de eficiență, trebuie să ne gândim și la faptul că aceste fonduri trebuie alocate acolo pe teren și uh, nu prin intermediul unor reprezentanțe naționale. Iată de ce pentru noi acesta ar fi un punct foarte important și care cred eu că trebuie subliniat. Firește, vom veni cu amendamente care să reflecte toate aceste idei. Tocmai ca președinte, în calitate de raportare din umbră, aștept cu mare interes discuțiile care vor urma. Thank you very much. I don't... Mulțumesc foarte mult. Din partea verzilor nimeni, doamna Vana nu este din partea verzilor Doamna D'Amato, aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. Aș dori să-i mulțumesc colegei Crel pentru această propunere, pentru această primă schiță. Înainte de a trece la amănunte, aș dori să cer un termen limită pentru amendamente, având în vedere că uh, așa cum au spus și mulți colegi, există multe aspecte care încă mai trebuie discutate de la condiționalitate, la indicator pentru a da doar câteva exemple și să ținem uh, întotdeauna cont de faptul că graba strică treaba. Iată de ce trec acum la câteva puncte care sunt importante pentru mine. În linii mari sunt de acord cu uh, posibilitatea de a majora uh, Fondul European Agricol de Dezvoltare Regională. Pentru că această schimbare propusă de comisie ar risca să destabilizeze obiectivele fixate pentru acest fond. Sunt de asemenea de acord cu atitudinea critică când vine vorba de transferul unor fonduri de la politica de coeziune spre Invest EU. Cred că este important chiar dacă, așa cum zice Comisia, propunere, transferul este opțional, să se introducă o legătură teritorială, să se facă o trimitere așadar la regiunea din statul membru vizat sunt de acord cu intervenția colegilor în ceea ce privește codul de conduită în parteneriate, care, după cum am putut constata, nu se respectă întotdeauna. Și aici voi înainta amendamente. De asemenea, ne exprimăm perplexitatea când vine vorba uh, de legătura între politica de coeziune și semestrul european. Acum e vorba de articolul 15, dar ne aducem aminte de faimosul articol 23 din regulamentul actual, uh, când vine vorba de legătura cu condiționalitățile macroeconomice, posibilitatea așadar de a suspenda plăți și asistență în ce privește programele operaționale pentru acele țări care nu respectă criteriile impuse de Comisia Europeană. Văd cum uh, colega Crel și colegul Novakov au încercat uh, să remedieze situația, iar la articolul 49 introduc obligația ca Comisia să informeze Parlamentul înainte de suspendarea angajamentului. Of, acest efort este demn de apreciat, dar cred că trebuie să dăm dovadă de o atitudine mult mai strictă și voi veni cu amendamente aici. În continuare, discuția referitoare la cofinanțare trebuie încadrată într-o discuție mult mai amplă, ținând cont de structura actuală a Uniunii Europene și de normele guvernanței economice. Reducerea ratei de cofinanțare a Uniunii Europene, care trece de la un maxim de 85% la un 70% în regiune mai puțin dezvoltare, prezintă riscul uh, de a uh, submina și de a reduce posibilitățile de investiție. Știm cu toții, acest pact de stabilitate și creștere face de mult obiectul apelurilor noastre de a interveni când vine vorba de calcularea fondurilor la deficitul bugetar. Mă întreb cum, pe de-o parte, Comisia poate fi atât de strictă când vine vorba de pactul de stabilitate și creștere, după care cere statelor membre și autorităților locale și regionale să se descurce cu aceste rate mult mai scăzute de cofinanțare. Acum, în ce privește instrumentele financiare, acestea vor juca un rol mult mai mare în noua perioadă de programare. Instrumentele trebuie alese bine, corelate mai ales cu factorul de risc. Nu se mai poate recurge la speculații și nu mai are rost să recurgem la fonduri uh, cu un uh, grad ridicat de risc, precum fondurile de capital de risc, pentru ca în acest fel să generăm un efect de pârghie semnificativ în atragerea de capitaluri private. Cu siguranță ar fi de mare folos să venim cu mecanisme de garanție sau să luăm în calcul acordarea unor împrumuturi cu o rată dobânzii moderată sau chiar să simplificăm uh, și să permitem uh, inițiative de tip crowdfunding. Urez mult succes tuturor! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! I-am ascultat, iată, și pe raportorii din umbră. Acum dau cuvântul colegilor din Comisia Regii, începând cu domnul Rulo. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă, doar câteva cuvinte, dragi colegi. Mai întâi și eu uh, salut munca depusă de raportorii noștri. E adevărat că ce facem acum este extrem de important, probabil cel mai important dosar din întregul nostru mandat. Avem multe de făcut pentru a îmbunătăți propunerea comisiei, într-adevăr, în același timp, uh, să nu uităm de unde am pornit. Cu an în urmă, nici noi nu eram siguri că vom avea o politică de coeziune care să favorizeze toate regiunile Europei. Astăzi uh, ne uităm la aceste propuneri în comparație cu cele în perioada actuală. E o comparație cifrică, așa cum e normal și legitim, dar uh, cred că ar fi o eroare să procedăm uh, în, într-o astfel de manieră, considerând că nu s-a schimbat nimic în Europa în ultimii șapte ani. Este normal și necesar să ducem lucrurile mai departe, să asigurăm un progres, să pregătim politica de coeziune, adaptând-o la realitate și la evoluțiile actuale. Raportul de coeziune, menționată repetate rânduri aici, a arătat foarte bine ce evoluție au avut loc pe durata acestei perioade, subliniind de asemenea faptul că anumite regiuni, pe care le cunoaștem foarte bine, au înregistrat creșteri semnificative, pe când în același timp altele au au fost marcate de probleme, au fost afectate profunde de criza economică. Și apoi am văzut că un anumit număr de regiuni au fost uh, în linia întâi în fața noilor provocări, eu vorbesc de migrație, de Brexit, uh, provocări, dificultăți care au apărut uh, pe durata acestei perioade. Și aș reveni la un lucru considerat de mine foarte important în acest raport prin coeziune. Colegii au menționat de altfel acest lucru, e vorba de situația regiunilor clasificate ca regiuni intermediare, pentru că o serie de studii, o serie de analize au arătat foarte bine că pentru un anumit număr de regiuni din aceste categorii se înregistrează o întârziere în raport cu regiunile mai avansate, mai dezvoltate și pe de altă parte s-a văzut că au fost ajunse din urmă de regiunile cele mai slabe în ultimii ani. Aceste regiuni intermediare, prin urmare, se confruntă cu dificultăți în continuă creștere cu factori de risc suplimentar și de aceea Comisia a propus să deschidă, să extindă categoria acestor regiuni clasificate ca regiuni în tranziție. A fost un demers util și necesar dacă ne gândim la viitorul politicii de coeziune. Prin urmare, consider că acesta, acest subiect va beneficia de atenția mea și sper și de sprijinul dumneavoastră. Aceste regiuni, regiuni în tranziție, uh, vor trebui să beneficieze de un sprijin adecvat, de un sprijin echitabil, la înălțimea și pe măsura provocărilor cu care se confruntă pentru a evita riscurile de amplificare a decalajelor în contextul pe care l-am menționat. Apoi, în ceea ce privește rata de cofinanțare, nu prea înțeleg sincer de ce coraportorii au propus pentru această categorie de regiuni o creștere mai modestă decât pentru celelalte categorii de regiuni. Pentru că evoluția în materie de uh, uh, cofinanțare a crescut de la 50 la 60, pentru, de la 40 la 60 pentru regiunile cele mai dezvoltate. E vorba de o modificare de 5 puncte pentru regiunile de tranziție numai, mai mică decât pentru categoria menționată anterior și de aceea aș dori ca la aceste regiuni în tranziție să, cer, să trecem de la 60 la 70% cofinanțare. Au fost menționate aici multe aspecte interesante. Sper că pe chestiunea menționată de mine veți putea să colaborați în direcția unui compromis pentru a avea un raport just și legitim și să putem merge în linii mari spre o politică de coeziune pe care ne-o dorim cu toții, mai simplă, mai eficientă, mai bine axată pe obiective concrete. Mulțumim foarte mult, domnul Van Miltenburg. Mulțumesc foarte mult, da, președinte. Am să vorbesc în olandeză. Sincer, sunt oarecum dezamăgit de proiectul de text al celor doi coraportori în materie de politică de coeziune. Mergem înapoi. Nu mai există nicio corelație cu semestrul european de parcă n-ar fi nevoie de reforme structurale în multe state membre, de parcă n-ar mai fi condiționalități macroeconomice, ca și cum timpul s-ar fi oprit pe loc. Noi am uh, revitalizat instrumentul financiar uh, gândindu-ne că trebuie să maximizăm, la maxim, la, să maximizăm fiecare euro investit. coraportorii par să fi mers înapoi în timp cu propunerile lor. Haideți să ne uităm la principalele proiecte de infrastructură în Europa. Conectare Europei și altele. În, în Bulgaria nu mai e nevoie de investiții structurale în infrastructură, domnule Novikov. Considerați că va fi uh, buget pentru uh, fondul de coeziune sau va trebui să avem o corelație directă cu serviciile de infrastructură. Ascultându-i pe raportori, eh, ai senzația că politica de coeziune eh, se limitează la fonduri economice și structurale, coeziunea teritorială nu apare în acest proiect de text, văd doar o încercare de a păstra un status quo politica pe care o avem deja. În ceea ce privește fondul de dezvoltare regională, dacă îl dorim într-adevăr în, acea, în această formă de fond de dezvoltare rurală, va trebui să ne coordonăm cu celelalte politici agricole pe care le are în vedere uh, Comisia, pe rata de cofinanțare. 85%, de parcă n-am fi trecut printr-o criză economică nu le, le putem cere o contribuție mai mare celor uh, implicați în astfel de proiecte. În ceea ce privește politica de coeziune, În prezent avem probleme pe plan securitar, migrație și așa mai departe. Toată lumea se bate pe puțini bani din buget cred că nu e un proiect care să dea dovadă de viziune și să încerce o modernizare a situației. Cred că e foarte departe de realitate, nu reflectă ce se întâmplă în Europa în ziua de astăzi, acest proiect de text. Eventual să închei cu un comentariu pozitiv. Obiectivele climatului de 25%. Cred că acestea ar trebui crescute la 30%, dar e unul dintre puținele puncte pozitive pe care le întrevăd. Sunt extrem, extrem de dezamăgit. Se pare că lecțiile ultimilor ani nu au fost învățate și nu se regăsesc în acest proiect de text. <clears throat> Cred că la Consiliu abordarea e mai modernă și mai ambițioasă, iar ce avem noi e destul de dezamăgitor. Mai sunt și alte comentarii din partea membrilor regii, domnul Van Nistelrooy. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult! Filozofia e un lucru, dar să nu uităm realitatea. Noi trebuie să generăm rezultate concrete. Să vedem ce s-a întâmplat în perioada crizei. Investițiile publice au, s-au bazat în multe țări pe politica de coeziune există un divorț de realitate pe acest plan. Începem săptămâna regiunilor și orașelor. M-am uitat pe rețelele sociale și am văzut că domnul Juncker, vorbind de fondul de coeziune, spunea că este ideea principală aici este reconectarea cetățenilor la proiectul european. E extrem de important să comunicăm mai bine Uh, să avem un atelier european în această săptămână și, sincer, ce trebuie să facem nu e să spunem că avem în vedere o modificare a instrumentelor financiare. Sigur că poți să tot modifici la instrumentele financiare, însă cel mai important lucru e că aceste miliarde trebuie să intre în parteneriate și sunt de acord cu raportorii că există un cod de conduită. Acest principiu al parteneriatului ar trebui să fie îmbunătățit considerabil în raport cu ce am avut în trecut. Noi venim de sus cu proiecte, ar trebui să existe un echilibru. Noi avem delegațiile regii, trei în acest an, am avut și anul trecut, și asculți primarii uh, orașelor și ei spun că vor să-și conecteze orașele, satele și noi putem discuta despre în ce mod s-ar putea realiza această conectare. Vorbim aici de o componentă social-educațională semnificativă, cu implicații și pentru infrastructură. Deci, atunci când e vorba de a asculta, de a citi, Cred că ați preluat abordarea comisiei, nu vă gândiți la o revoluție, ci la o evoluție, să păstrați ce a fost bun în trecut și ce a funcționat. Condiționalitățile exante la audierea PP-ului pe care am avut-o recent, unii au spus că <clears throat> planificarea la nivel de minister, la nivel de regiune s-a îmbunătățit în statele membre vechi și în statele membre noi. Cooperarea transfrontalieră a generat constant plus valoare pe obiectivele principale statuate anterior în regulamente. Deci nu s-a avut în vedere o revoluție. S-a vorbit de instrumente. Cred că atunci când e presiune mare pe bugetul de coeziune, cred că s-a tăiat undeva 44% din bugetul de coeziune. În astfel de condiții, statele membre ar trebui să decidă cum cheltuiesc banii. Dacă ai mai puțin bani, trebuie să te concentrezi mai precis pe programe concrete din statele membre, <clears throat> să vezi exact ce programe sunt la nivel uh, municipal sau regional. Asta putem face în regulamentul omnibus, dar cred că ar trebui să mergem mai departe aici, să venim cu instrumente mai bine croite, cu un plus de flexibilitate. O să vedem, uh, sigur, cum evoluează lucrurile când încep să susțească amendamentelor, dar în linii mari sunt mulțumit de acest proiect de text pentru că e un sistem stabil, nu creează probleme regiunilor și orașelor e clar în formularea celor cinci obiective și se bazează pe ce s-a realizat în perioada anterioară. Așa că haideți să nu mai pierdem vremea în săptămânile și lunile ce vin. Sunt de acord cu ce spunea și Constanțe în legătură cu votul în decembrie. Va trebui să avem întruniri suplimentare pentru a definitiva acest dosar. Vă mulțumesc! <clears throat> Mulțumim. Da, Bresso are cuvântul. Grazie, președinte. Mulțumesc, doamna președinte. Vreau, pentru început, să cer și eu să ni se dea mai mult timp, nu prea mult, pentru că nu vrem să ne lungim cu amendamentele, dar oricum avem nevoie de un timp uh, pentru a citi cu atenție raportul și pentru a pregăti amendamentele necesare. Dacă am putea așadar avea mai mult timp la dispoziție, am aprecia acest lucru, cel puțin eu l-aș aprecia. Firește, vreau să mulțumesc celor doi raportori care au făcut uh, o treabă excelentă. Nu a fost deloc ușor, E vorba de un regulament complex și aș vrea să intervin referitor la ce spunea mai devreme colegul van Miltenburg. E adevărat că avem nevoie de o strategie mai modernă în ce privește strategiile și politicile UE. Aici e vorba însă de obiective. Și din acest punct de vedere, propunerile sunt interesante ne orientăm pe obiective, obiective în linii mari ale Uniunii Europene, despre care am discutat în cadrul măsurilor celor mai recente, precum uh, limitarea emisiilor, de pildă. E adevărat că obiectivele de politică trebuie să respecte contextul actual. Vorbim de o Europa post-criză care trebuie să-și reconstruiască economia. Regulamentul însă care stabilește, stabilește normele de folosire ale fondurilor. Iar din această privință cred că trebuie să nu uităm că cele mai bune norme sunt cele vechi. Nu întotdeauna schimbările sunt de bun augur pentru că aceste regulamente vor trebui aplicate ulterior la nivelul statelor, regiunilor și autorităților locale. Utilizatori finali care nu vor să vadă tot timpul modificări ale regulamentului. Cu alte cuvinte, a nu modifica prea mult normele înseamnă că nu vor apărea noutăți uh, în domeniul programării. În plus, această reducere semnificativă a ratei de cofinanțare a Uniunii Europene e destul de greu uh, de purtat pentru că e adevărat că statele vor trebui să-și sporească investițiile. Este adevărat. Nu am depășit însă criza complet. Multe din regiunile noastre nu au depășit criza și se confruntă cu dificultăți, când vine vorba de înfruntarea unor rate de cofinanțare de 50 până la 60% sau chiar 30% pentru regiunile cele mai sărace, care în continuare sunt foarte sărace pentru că în urma crizei au crescut uh, disparitățile iar situația nu s-a redresat decât parțial. Prin urmare, nu există niciun obstacol pentru o rată de cofinanțare din partea statelor membre majorată, dar cred că alegerea raportorilor este cât se poate de inspirată, dar nu face da, de a nu impune obligații în acest sens, mai ales având în vedere că resursele disponibile sunt limitate. Sunt de acord, de asemenea, și cu reintroducerea Fondului pentru Dezvoltare Rurală în cadrul uh, regulamentului unic, regulamentul dispozițiilor comune, deoarece tocmai săptămâna trecută am adoptat o solicitare pentru zonele rurale și de munte. Iar uh, dezvoltarea rurală nu se poate reduce doar la agricultură. Zonele rurale trebuie și zonele muntoase trebuie să se poată bucura pe deplin de capacitatea pe care o oferă această perioadă de programare care până ora actuală nu și-a atins uh, potențialul maxim. E adevărat că data trecută uh, a fost introdus în cadrul programării generale, iar al scoate încă o dată în afară înseamnă un pas înapoi. Este important să încurajăm uh, folosirea mai intensivă a multifondurilor în viitoarea programe de uh, viitoarei perioade de programare. E important pentru că doar așa putem uh, progresa. Colega Cărel știe foarte bine, colegul Novakov nu știam îndoiel, tocmai că doamna președinte, că vine vorba de excluderea posibilității de a aloca o mică marjă a fondurilor structurale pentru excepțiile naționale din cadrul InvestEU. Pentru că are un caracter voluntar pentru regiuni și pentru state. Dacă s-ar asigura respectarea voinței regiunilor, cred că ar fi fezabil. Pe scurt, e încă un subiect în discuție, nu am nicio certitudine, am uh, îndoieli referitor la faptul că singurele fonduri care nu ar fi legate de investiții ar fi fondurile structurale, pentru că toate celelalte politici ar avea o legătură de la uh, Orizont 2020 așa mai departe. Am totuși teama că ar putea să reprezinte un dezavantaj și să dăuneze fondurilor structurale, mai ales politicilor regionale. Ca să nu mai vorbim de fondurile sociale, de pildă investițiile în infrastructuri sociale ar putea să aibă de câștigat de pe urma structură investiu care nu mai reprezintă, care nu mai reia structura fondului Juncker. În acest sens, trebuie să vă mărturisesc că ideile mele nu sunt tocmai clare. Am îndoieli în ce privește propunerea. În rest, cred că reprezintă o bună bază de discuție și pentru activitatea noastră viitoare. Este important să dăm dovadă de curaj, deoarece politica de coeziune a suferit uh, atacuri considerabile în ultima perioadă. Dar, după părerea mea, rămâne în continuare cea mai importantă politică pentru a reduce inegalitățile și pentru a aduce toate regiunile înspre politici de dezvoltare și de inovare. Și nu doar acele regiuni care s-ar descurca oricum singure, ci regiuni izolate care nu pe care Europa în acest fel le poate îndrepta spre o dezvoltare în pas cu vremurile inovatoare. Iată de ce trebuie să oferim tot sprijinul financiar de care dispunem. Sunt cât se poate de acord cu modificarea sumelor prevăzute în concordanță cu modificările făcute de Parlament referitor la CFM. Mr. Hetman. Urmează domnul Hetman. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă. Am să încerc să fiu concis. În primul rând, uh, mulțumesc și eu coraportorilor pentru că au uh, muncit din greu și rezultatele pozitive se văd. Apoi, sunt de asemenea de acord cu faptul că avem nevoie de o evoluție și nu de o revoluție în materie de politică de coeziune, continuitate, dar cu o serie de ajustări, pentru că, sigur, înțelegem cu toții că există o serie de probleme. să <clears throat> nu doar în ultimii ani, ci pe ansamblu în materie de pune în aplicare acestor fonduri. Însă e nevoie de o evoluție, pentru că știm cu toții ce se întâmplă după o revoluție. Așa că vă mulțumesc pentru cele făcute și consider că, spre deosebire de unii antivorbitori, aș spune că ritmul de activitate, ritmul rapid, văzut și de mulți viitori beneficiari acestor fonduri, este salutar, pentru că cu cât mai repede pregătim regulile pentru beneficiari, cu atât mai repede ajung și ei să ne învețe, să înțeleagă care sunt schimbările și atunci toată lumea va avea doar de câștigat de la utilizarea bugetului european până la cele mai mici proiecte puse în aplicare în regiunile din Uniunea Europeană și aș merge chiar mai departe și aș spune că mai bine să ai un document, fie și imperfect, însă atâta timp cât acesta este funcțional pentru cetățenii europeni. Ar fi preferabil unui document pe care îl tot bibilim luni de zile, întârziind punerea în aplicare, întârziere după întârziere după întârziere și ani de zile Parlamentul va tot discuta ce trebuie făcut în materie de politici de coeziune și ce ne facem cu întârzierile astea. Um, sunt și elemente cu care eventual sunt în dezacord, cum ar fi, de exemplu, punerea în aplicare a N plus 2 în loc de N plus 3. Ținând cont de experiența acumulată de mine, aș spune că nu așa ar trebui procedat, pentru că N plus 3 aduce beneficii suplimentare, mai ales în situația în care vorbim de proiecte de investiții de durată care presupun costuri ridicate. <clears throat> și asta mai ales în faza finală de punere în aplicare, dacă ne întoarcem la N plus 2, am putea să ne pomenim cu rezultate nedorite, cum ar fi, de exemplu, divizarea artificială a proiectelor în componente mai mici, asta din cauza perioadelor scurte de punere în aplicare. Apoi, am putea afecta negativ inovația, pentru că proiectele inovatoare adesea necesită perioade mai lungi de punere în aplicare. Asta dacă vrei să ai un impact al inovației respective pe scară largă. Pe perioadă scurtă s-ar putea să nu se poată realiza așa ceva. Uh, și s-a mai menționat un alt aspect la care am să mă refer și eu pe scurt. E vorba de reducerea cofinanțării de la 85% la 70% în cazul regiunilor mai puțin dezvoltate. Încă o dată, dacă obiectivul statuat uh, e creșterea implicării la nivel național, asta și prin, prin, prin intermediul cofinanțării, cel puțin eu așa văd lucrurile, uh, atunci așteptați-vă la o dezamăgire. Acest instrument s-ar putea să nu funcționeze exact așa cum uh, se are în vedere, dacă asta se are în vedere și am înțeles eu bine. Să nu uităm, în practică, cofinanțarea presupune și limitări ulterioare în baza altor regulamente, cum ar fi, de exemplu, asistența publică, cheltuielile care se califică în prezent, dacă avem 85%, rata reală, de fapt, este 65%. Dacă coborâm la 70%, atunci nivelul real de cofinanțare va fi de peste 50% doar. Asta, acest uh, lucru ar putea fi un obstacol în calea multor proiecte care altfel ar putea fi puse în aplicare în regiunile cu mai puțină uh, uh, putere financiară. De asemenea, e nevoie de un plus de simplificare a instrumentelor financiare. Există un potențial considerabil pentru viitor, cel puțin în opinia mea. În încheiere, dați-mi voie să vă spun că, încă o dată, că mai bine să avem un document, fie și imperfect, dar să-l avem repede, pentru a-l putea prezenta celor care vor uh, uh, solicita acești bani cu reguli mai simple și flexibile. și cu o procedură decizională delegată la cel mai jos nivel posibil în statele membre. Deci, în ciuda imperfecțiilor, un astfel de demers ar avea succes. Vă mulțumesc! Domnul Olbricht are cuvântul acum. Mulțumesc în primul rând, uh, îmi cer scuze că am întârziat. Cred că tot ce era de spus a spus, însă vreau să le mulțumesc raportorilor, nu simbolic, așa cum le mulțumim de fiecare dată. Cred că ne confruntăm cu o provocare nouă, pentru că trebuie să pregătim ceva într-un moment în care se vor schimba mai multe politici. Nu facem ca de obicei. Este o situație deosebită. Situația propusă de comisie este diferită. Și uh, uh, vreau să îmi arăt uh, respectul față de colegi, dar nu sunt de acord cu faptul că de fapt Consiliul e mai modern de ce? Pentru că există o diviziune clară la Consiliu. O parte a Consiliului, statele respective știu că singura șansă de modernizare și de inovare este prin politica de coeziune. Asta e o realitate, e o realitate. E singura lor șansă prin politica de coeziune. Celelalte state, inclusiv Olanda, Danemarca, Suedia, nu doresc să mai existe politica de coeziune și doresc să împingă politica de, de coeziune către politica tradițională de coeziune, către statele sărace. Și ambas- am avut o reuniune cu ambasadorii acestor țări și mi-au spus ca raportor pentru CFM, soluția noastră cea mai bună este zero pentru politica de coeziune pentru cei care plătesc net nu avem nevoie de niciun fel de politică de co- coeziune. Știu că e o poziție de negociere și că rezultatul final va fi dispărit, diferit, dar țările mai dezvoltate nu au nevoie de politica de coeziune. Politica de coeziune trebuie să se adreseze statelor mai puțin dezvoltate, iar propunerea Comisiei e contrară, e invers vor politică de coeziune pentru toată lumea și astfel propun să modifice criteriile. De aceea cred eu că domnul Julot vorbea despre regiuni de tranziție. E o schimbare de viziune pentru regiunile de tranziție. Este exact invers. Nu toate țările trebuie să folosească politica de coeziune, poate mai puțin pentru zonele de tranziție, dar treia trebuie să existe în continuare, pentru că situația e diferită. De aceea politica de coeziune nu este uh, politică de coeziune pentru cei care au nevoie de bani. Asta era în trecut. Și când ascultăm Comisia și Consiliul, e foarte clar că tratamentul special al noilor membri s-a terminat. Politica de coeziune e diferită. Deci cred că asta e problema raportorilor noștri. Ei știu că această concepție a tratamentului special s-a terminat. Deci problema e cum ne pregătim pentru așa ceva. Înțeleg modul de gândire, dar uh, există un pericol. Faptul că plătitorii neți vor împinge politica de coeziune către ceva tradițional. Să le dăm celor săraci, să facem ceva drumuri, să facem ceva infrastructură și o să trecem mai repede la inovari. Și asta e o problemă și ar trebui să o evităm, pentru că dacă facem așa, atunci specificitatea politicii de coeziune nu se va referi la bani. Uh, specificitatea este gestiunea comună. Gestiunea comună este cea care hotărăște în acest domeniu. E o problemă de co-responsabilitate, de cofinanțare, o chestiune de gestionare a întregii politici. Iar influența reală a statelor membre se vede în modul în care schimbă modul de gestionare a situației. Deci când am discutat uh, regulamentul comun, problema de a lua bani din politica de coeziune și de a-i redirecționa către altceva, se iau bani de fapt de la gestiunea comună. Dacă luăm bani din anvelopa națională și direcționăm către așa numitele anvelope naționale, uh, la CEF, de exemplu, Uh, luăm bani și mutăm în gestiunea națională, unde nu e gestiune partajată, deci propunerea este să rămână pentru o nu, uh, licitație deschisă. Deci asta e tendința. Tendința este să ieșim din modul tradițional de a gândi, ca și la InvestEU. Nu știu că e o idee o proastă, dar să iei bani pentru InvestEU. De ce e voluntar acest lucru? Toată lumea știe că vor încerca să, toată lumea va încerca să aleagă modul mai ușor de a investi. Investiu e mai ușor pentru că nu presupune ajutor de stat. De ce să nu schimbăm politica de coeziune și să nu deschidem drumul către ceva mai ușor? Cred că adevărata problemă și la care ar trebui să răspundă regulamentul comun este dacă vrem să menținem această politică europeană, care nu e tradițională, care nu e istorică, dar este politica bazată pe o metodă specifică, și anume gestiunea comună, gestiunea partajată. Vrem acest lucru sau nu? Apoi conținutul ce vrem să avem în acest domeniu al gestiunii partajate? Mai multe inovări sau altceva? Apropo, când ascultăm orașele, euroorașele ne-au spus că nu cred că ar trebui uh, ca banii lor pentru cercetare să vină din altă parte. Ei vor uh, ca inovațiile să fie uh, puse în aplicare la gestionarea orașelor, în transport și așa mai departe. Deci asta este problema reală. Sigur că vom dezbate problema faptului că se vor lua bani de la politica de coeziune către CEF. Problema nu este că se iau, ci cum se iau. Și apoi ce facem cu InvestEU? Și vreau să repet ce am zis la această comisie. Nu pot imagina că banii vor fi luați din învelopa națională a, a politicii de coeziune fără să existe o fereastră în InvestEU. Pentru că astfel, dacă nu există această fereastră, banii se vor dispersa. Banii vor fi luați din anvelopa națională și se vor duce în altă parte. Cred că regulamentul comun este un document de bază. Este un document de bază, adică în ce măsură suntem gata să urmăm comisia, să modificăm politica. Cred că raportorii încearcă să găsească un compromis cum să facă acest lucru ca să nu provoace o revoluție, așa cum s-a spus deja. Dar cred că nu vom evita dezbaterea dură privind regulamentul comun. Și poate că ar trebui să-l votăm cât mai repede cu putință. Nu pentru că ne trebuie o soluție foarte repede. Avem o nevoie de o poziție foarte repede. Poziția Parlamentului. Ca să fim deschiși pentru negocieri, ceea ce e foarte important. Și să deschidem noi posibilități. Nu ar trebui la Comisia Regii să folosim uh, Uh, expresii cum ar fi politica veche sau politica tradițională. Dacă o folosim așa, înseamnă că este demodată, e trecută și nu e adevărat. Este o politică, o metodă foarte importantă pentru politica europeană. Mulțumesc! Mulțumesc! Ultimul vorbitor, domnul Polciac. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. În primul rând îmi cer scuze că am sosit târziu. Am avut alte obligații. Vreau în primul rând să le mulțumesc raportorilor pentru activitatea domnilor lor. Provocarea este uriașă să găsească un compromis privind, uh, mai ales în așteptarea următoarelor alegeri pentru Parlamentul European. Și apoi sunt provocări legate de politica de coeziune în general. Deci vă mulțumesc pentru activitatea dumneavoastră. Aș dori să arăt că apreciez propunerea Comisiei pentru că, evident, va aduce simplificări și o unificare a regulilor. Dar vreau să pun o întrebare, poate a mai pus-o cineva. Regulamentul este oare suficient de prietenos? Pentru mine este important dacă simplificările pe care dorim să le realizăm sunt în uh, serviciu beneficiarilor, pentru utilizatorii acestei, acestor uh, linii generale și cred, mă întreb dacă mai există și alte procese anterioare utile. Să vedem FEDR despre care s-a vorbit deja. Pentru zonele rurale, pe care le considerăm un fel de cenușerese, avem nevoie de mai multe simplificări, avem nevoie de măsuri eficiente ca să ne asigurăm că aceste zone rurale și zonele muntoase nu sunt depopulate. Da, acolo regulile trebuie să fie țintite și simple. Eu vin dintr-o regiune care se învecinează cu Slovacia și m-am ocupat de o mică municipalitate acolo și dacă compar povara administrativă referitoare la politica de coeziune și subvențiile agricole, nu există comparație posibilă. De aceea ar trebui să presăm în continuare comisia și raportorii au un rol extrem de important de jucat aici să presăm Comisia să facă măsurile chiar mai simple. Apoi, în ce privește alocațiile financiare, aici există o diferență clară. În momentul în care anumite regiuni intră în categoria regiunilor dezvoltate, atunci nivelul mai mare de cofinanțare poate să descurajeze, să-i descurajeze pe mulți beneficiari Uh, în ce privește utilizarea fondurilor și apoi dacă vorbim și despre regulile N plus 2 și N plus 3. Și în Republica Cehă ce s-ar putea întâmpla ar fi că anul va fi vorba doar de un singur an în care se va face acest lucru. Perioada curentă se va la N plus 3, iar noua perioadă va fi N plus 2. Ce se va întâmpla? Într-un an, lunile respective, fondurile respective trebuie să fie absorbate într-un singur an. Și e vorba numai de Cehia și de Slovacia și de Polonia și nu avem capacitatea administrativă suficientă ca să facem proiecte așa încât ar trebui să ne gândim la o perioadă de tranziție pentru perioada inițială astfel încât N plus 3 să se aplice la începutul următoarei perioade de programare. Și ultimul comentariu. E o situație complicată pe piața muncii. O serie de experți se ocupă de sectorul privat, lucrează în sectorul privat și nu Uh, lucrează în sectorul public sau la nivel european. Cum spuneam, se ocupă de proiecte private. Iar concentrarea aceasta uh, din noua perioadă de programare poate să ducă la o situație în care nu vom avea suficient de multe persoane care să scrie proiecte noi, să redacteze proiecte noi. Sigur, va fi o situație uh, care va apare în multe state membre dar uh, acolo unde există șomajul sub 5% lipsește capacitatea necesară. Mulțumesc foarte mult! A fost ultimul intervenient din partea Comisiei Regii și acum dau cuvântul musafirilor noștri, domnul Javier Dosorit, care reprezintă comitetul uh, care reprezintă CES. Aveți cuvântul, domnule. Voi vorbi limba spaniolă. În primul și în primul rând vreau să spun că vă mulțumesc pentru invitație. Îmi permite să expun comisia, poziția comitetului la comisia dumneavoastră și de asemenea vă mulțumesc pentru colaborarea generală în foarte multe avize care se elaborează, multe rapoarte care se realizează și la noi și la dumneavoastră s-a ținut cont de părerile noastre, ceea ce cred că uh, va duce la poziție comună. Eu sunt raportorul pentru avizul general și am participat la avizul pentru regulamentul cu dispoziție comună. Îl înlocuiesc aici pe Stefan Omalia, care este de fapt raportorul și care este om de afaceri. Spun acest lucru pentru că una din trăsăturile a ceea ce voi spune este că există foarte mult uh, consens, aproape uh, unanimitate atunci când s-au votat textele. Sigur că au fost diferențe între cele trei sectoare ale comis, comitetului. Nu, uh, lucrători, oameni de afaceri, angajatori și sectorul al treilea. Noi nu suntem de acord cu tăierea fondurilor uh, politicii de coeziune. 35 de miliarde de euro e o cantitate notabilă și se face într-un moment în care consecințele sociale ale crizei sunt încă prezente în foarte multe țări și aici vedem care sunt consecințele politice ale acestor consecințe sociale. Adică se manifestă tendință politică care pun sub semnul întrebării existența Uniunii Europene. Deci în contextul acesta, când în timp apar proiecte noi, cum ar fi aplicarea pilonului european de drepturi sociale, declarația de la Göteborg, tăierea aceasta presupune, uh, aduce cu sine o mare dificultate. Și încă ceva. Problema cea mai importantă, uh, cea a investițiilor. Am asistat la dezbaterea între transfer, referitor la transferul sau nu al fondurilor. Problema este că suma din Invest EU eh, și fondul de coeziune presupune o scădere a eh, investițiilor atât la nivel național și la nivel european când e nevoie de mai multe investiții. Totuși transferurile au mai mult sens de la UE pentru a completa uh, finanțarea unui proiect de la coeziunea socială decât invers. Noi considerăm că, mai ales dacă ne gândim și la cele spuse de Parlament, că ar trebui să se sporească cu 3% suma globală a veniturilor și cheltuielilor și să se mențină cheltuielile la același nivel ca în faza actuală, în cadrul bugetar actual. Și mai sunt chestiuni uh, concrete privind dispozițiile comune din regulament. Suntem de acord cu cele spuse aici, cu toate modificările care duc la simplificare, eficiență, flexibilitate. Suntem de acord, bineînțeles, și cu anumite uh, cerințe de a întări guvernanța multinivel, dar vă atragem atenția asupra unei chestiuni și anume codul de conduită. Există o diferență clară, o discrepanță clară uh, față de Business Europe și Confederația Europeană a Sindicatelor față de acest cod. Adică nu există uh, un interlocutor direct la nivel european. Cred că ar trebui să cerem comisiei să rectifice acest lucru, să existe un cod pe care comisul, comisia noastră îl consideră obligatoriu. Sunt, dumneavoastră ați dezbătut o parte din ceea ce voi spune eu aici, și anume poziția comitetului nostru. Nu suntem de acord cu condiționalitatea macroeconomică pentru a putea primi fonduri de coeziune și evident nu suntem de acord cu interpretarea rigidă a acestei condiționalități, cu atât mai puțin. Nu suntem de acord nici cu modificarea de la 3 la 2 ani a perioadei de execuție, adică să trecem de la N plus 3 la N plus 2. Iar în ceea ce privește cofinanțarea, Trebuie să existe o poziție mai flexibilă în general, mai ales în ceea ce privește trecerea de la regiune de convergență la regiuni de tranziție, care poate fi un salt prea brusc pentru multe țări. Ar trebui să se revizuiască această parte. Și apoi e nevoie de instrumente specifice, cum s-a spus deja, privind regiunile dezavantajate cu dezavantaje Uh, structurale permanente și regiunile muntoase. Suntem de acord cu încercarea de a introduce FEDR în aceste dispoziții și încă mai am două întrebări în final și anume suntem în dezacord cu eliminarea articolului 7 care se refera la condițiile pentru acorduri uh, se făceau trimiteri acolo în regulamentul care e în vigoare pentru a stimula egalitatea dintre femei și bărbați și dezvoltarea durabilă. Sigur că există un regulament în, în articolul 67. Considerăm însă că ar fi important că în articolul acesta care trimite la angajamentele naționale, la acordurile de asociere cu care începe procesul respectiv, să se facă, să se spună foarte clar uh, acest lucru. Și mai e ceva care ne atrage atenția. În contextul reducerii fondurilor, ar trebui să se mențină tot ce s-a spus aici, așa nume transferurile către mecanismul de conectare a Europei. Nu suntem împotriva acestui transfer, suntem în favoarea lui. Dar trebuie să se mențină resursele, pentru că dacă nu se face acest lucru, Trebuie să ne gândim ce se poate întâmpla la nivel global. Dacă transferăm o parte din fondurile de coeziune către investiu, atunci o să apară probleme. Nu e vorba de o poziție, ni se pare foarte important să facem aceste transferuri, dar problema este cum rămâne până la urmă suma globală atribuită fondurilor de coeziune. Mulțumesc! Mulțumesc! A fost foarte util să auzim uh, părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc că ați venit. Vă mulțumim pentru buna cooperare cu comisia noastră. Din păcate, doamna Marini, reprezentanta Comitetului Regiunilor, n-a putut să-și rezolve problemele din program și nu este prezent aici. Vom continua cu, cu reprezentantul Comisiei Europene. Domnul Frombrăsc are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna președinte. Vă mulțumesc, uh, vă mulțumim și celor doi raportori. Au făcut uh, extrem de mult într-o perioadă foarte scurtă de timp. Așa cum s-a arătat, trebuie să încercăm să facem tot ce putem pentru a avea cât mai multă certitudine juridică cu putința, atât pentru autorități cât și pentru beneficiari. Și de asemenea să evităm uh, întârzierele eh, din, program, din perioada actuală de programare. E un obiectiv comun al Parlamentului European și al Comisiei Europene. Salutăm accentul raportului pe anumite uh, elemente care ar trebui să fie schimbate uh, nu suntem necesarmente de acord cu toate, dar credem că e o bună abordare și sperăm ca în discuțiile de la Parlament abordarea aceasta să domine, pentru că dacă sunt prea multe modificări puse pe masă, nu o să fie benefic ca să mergem uh, repede înainte în negocieri. Uh, mai am o observație generală susțin abordarea aleasă în raport să nu diluăm uh, prevederile privind gestiunea financiară sănătoasă. Noi am propus o serie mare de uh, modificări, de simplificări pentru a reduce povara administrativă, dar nu credem că toate cerințele administrative sunt nenecesare. Credem că trebuie să asigurăm transparența, răspunderea și asumarea responsabilitatea, pentru că e vorba de bani europeni, dar sperăm că și Parlamentul European va susține Comisia din acest punct de vedere. Cum vă imaginați, am auzit voci care folosesc acum propunerea asta de simplificare pentru a merge mult mai departe și noi credem că banii nu vin gratis și uh, trebuie, vreau să le mulțumesc celor doi raportori pentru abordarea pe care au ales-o. Vreau de asemenea să revin la două sau trei chestiuni care au fost aduse în discuție. În primul rând, reformele economice și investițiile susținute de politica de coeziune – aceste două procese trebuie să se apropie și înțelegem că e nevoie să facem acest lucru și ne gândim și la cele spuse de domnul Olbricht și anume că gestiunea partajată, modul în care uh, dăm fondurile, este o șansă unică pentru că ne permite uh, să avem uh, nu asumarea responsabilității la toate nivelurile pentru a combina uh, cele două cerințe, cele două obiective, nu investițiile și asumarea răspunderii. Dacă ne gândim și la semestrul european, trebuie să ne concentrăm pe dimensiunea regională, pentru că, după cum știm, a fost neglijată până acum. Și să ne concentrăm și pe investiții, nu numai reforme structurale și considerăm că în felul acesta politica de coeziune va fi mai aproape de centrul nostru de care discută guvernanța economică, nu politica economică pe termen mediu și lung. A doua chestiune. InvestEU. S-au adus multe argumente, s-a discutat mult, însă vreau să mă refer la una sau două chestiuni pe care vreau să le accentuez. Nu e un transfer, E o contribuție care duce la punerea în aplicare a obiectivelor de coeziune. Ce înseamnă? Înseamnă că statele membre, pe bază de voluntariat, contribuie la Invest EU, semnează un acord de contribuție în care spun în ce condiții și pentru ce obiective se vor folosi banii. De exemplu, dacă statul membru vrea ca banii să fie mm, distribuiți conform unei chei între diverse regiuni din statul membru respectiv, evident, partenerul de punere în aplicare, fie că este o bancă națională sau fie că este BERD, trebuie să respecte acest lucru și să raporteze statului membru cum a fost pus în aplicare acordul. Această abordare vine cu multe beneficii cu acoperirea riscurilor, influența, povara administrativă, și uh, economii de scală foarte mari. Dacă nu funcționează, dacă partenerul de punere în aplicare nu reușește să facă ce trebuie să facă, statul membru poate să ceară banii înapoi. Deci, într-un fel, credem că este o opțiune care, după părerea noastră, este utilă. Nimeni nu e obligat să o folosească, dar nu e un transfer, cum spuneam. Este, se pune problema realizării obiectivelor de coeziune printr-un mod diferit de punere în aplicare. FEDR, pentru că și asta a venit în discuție. Știți că noi, Comisia, am propus o reformă a PAC care va aduce cele două fonduri agricole mai aproape și dincolo de această reformă există și un nou model de punele în aplicare. Conform PAC, ne îndepărtăm de ideea aceasta de conformitate către o abordare bazată pe rezultate. Ce înseamnă acest lucru? Comisia a făcut alegerea politică ca acest lucru să se poată face mai ușor dacă regulile acestui fond sunt negociate uh, într-un singur cadru. înțeleg că Parlamentul European are o altă vedere, altă viziune, dar vreau să vă explic de ce am făcut noi această propunere. Și mai am încă de spus câteva cuvinte, dacă îmi permiteți. În primul rând, codul de conduită. Codul de conduită care există în acest moment, probabil că nu-i perfect. Suntem de acord. Acestea fiind spuse, există un motiv pentru care am spus că nu vrem să anulăm regulamentul actual și să reluăm codul de conduită. De ce? Pentru că vrem ca parteneriatul care este menționat acolo și se spune cum trebuie să funcționeze, să uh, poată să existe în momentul în care începem să discutăm cu statele membre și cu regiunile următoarea generație de uh, programe, adică o să începem discuțiile peste câteva luni, în 2019. Și dacă renunțăm acum la codul de conduită și așteptăm să adoptăm un nou cod de conduită care va fi mai complex, poate de o calitate mai bună, deși vreau să spun că cel curent e de calitate bună, nu vom avea nimic în vigoare care să oblige statele membre să respecte vreun cod de conduită, pentru că codul de conduită poate fi adoptat doar când s-a adoptat legislația. Și nu va fi cazul așa peste cât 3 sau 4 luni de acum încolo. Așa încât am luat decizia conștientă să nu adoptăm un nou articol privind elementele unui nou cod de conduită, ci să preluăm codul existent și să ne asigurăm că se aplică în continuare regulile sale când lansăm uh, programul. Și nu în ultimul rând, încă ceva care a apărut, proiectele majore. După cum știți, am propus să le uh, uh, să renunțăm la ele. Credem, în ce privește marile proiecte, ne putem baza pe sistemele naționale. Adică am întărit în propunerea noastră rolul comisiei de monitorizare a criteriilor de selecție ale proiectelor. Comisia poate să ceară orice autorități de gestionare să vadă care sunt regulile, să facă comentarii, să vedem care sunt aceste comentarii. Deci în felul acesta vrem să ne asigurăm că avem o calitate bună a proiectelor selectate și nu în ultimul rând am introdus de asemenea un nou concept și anume operațiuni de importanță strategică care va fi identificată în toate programele. Să nu uităm, proiectele mari se ocupă doar de mediu și de transport și de obicei eh, se, ocupă, se referă doar la câteva state membre. Eh, dar noi avem o abordare mult mai largă pentru că, după cum spuneam, toate programele trebuie să identifice aceste operațiuni, iar Comitetul de Monitorizare va examina progresele fizice și financiare, deci e suficient să avem aceste operațiuni de importanță strategică fără un al doilea nivel de proiecte, adică proiecte mari. De aceea noi am propus să renunțăm la ele. Cred că mă voi opri aici, dar dacă aveți întrebări, sunt gata să răspund. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim foarte mult uh, pentru toate comentariile făcute. Se pare că discuțiile ce urmează vor fi extrem de interesante. Doamnă Krell, aveți cuvântul? Da, nu vreau să intru acum în toate observațiile colegelor și colegilor. Cred că avem uh, suficient timp la dispoziție la întâlnirile raport, cu raportorii din umbră să discutăm toate detaliile. Mai am uh, doar uh, un lucru de observație de făcut, uh, referitor la un comentariu făcut de Ian Olbrecht. Da, uneori politica de coeziune pur și simplu nu e deloc simplă, pentru că noi ne-am decis în mod conștient că nu e vorba de o gestiune care va fi organizată cu Comisia și statele membre, ci că e vorba de o politică care se face în regiuni, cu regiunile, cu orașele împreună. Sper, cred că având în vedere orice critică care s-ar putea aduce pe aici pe acolo la adresa politicii, politicii de coeziune, în ultimele decenii, în condiții diferite, pe ansamblu, dar și în regiuni, am obținut rezultate bune. Și cred că toate acestea sunt cu totul altceva decât nemodern, dacă vreți. Poate politica de coeziune adoptă un model mai puțin uh, modern, mai degrabă conservator, dar aduce fonduri suplimentare în regiuni. Și acum, în ce privește InvestEU, trebuie să vedem care sunt într-adevăr posibilitățile pe care le oferă. Dar uh, acel plan Juncker care promisese inițial 17 euro la fiecare euro investat, investit s-a dovedit a fi în cele din urmă doar un, uh, o publicitate frumoasă, dar nu s-a transformat în realitate. Și acum, uh, într-o perioadă în care, pe de-o parte, trebuie să mă gândesc cum organizez o dezvoltare durabilă, socială, teritorială, uh, îndreptată înspre viitor și, pe de altă parte, în același timp, încerc să generez mai multă încredere a cetățenilor în competențele acestei uniuni, atunci, sincer, vechea abordare a politicii de coeziune mi se pare dintr-o dată foarte modernă și foarte importantă. Iată de ce cred că e cât se poate de oportun să apărăm aceste premize fundamentale ale politicii de coeziune, pentru că tocmai nu e o politică de modă veche, ci reprezintă o posibilitate pentru acei oameni care trăiesc în Uniunea Europeană să vadă pe viu ce se poate face cu fondurile europene. Firește, când venim cu propuneri precum uh, preluarea fondului de dezvoltare rurală în cadrul regulamentului dispozițiilor comune, e clar că uh, se face în urma unei dezbateri la Comisia de Dezvoltare Regională. Cred că toată lumea e conștientă de asta. Dar asta nu înseamnă că nu discutăm cu colegii de la Comisia Agri. Și firește, ne mai gândim dacă uh, regulile N plus 2 sau N plus 3 sunt mai pertinente sau nu, sau care ar trebui să fie ratele de cofinanțare. Cred însă că pentru N plus 2 și N plus 3 am venit cu o propunere foarte bine care prevede o, uh, o serie de, o reglementare intermediară de tranziție. Cu toții însă trebuie să ținem cont de un lucru. Cu toții avem o experiență îndelungată în politica, de region, de, în politica regională. Niciun stat membru nu începe să se gândească la o nouă perioadă de programare, la noi proiecte atâta timp cât e încă ocupat cu vechea perioadă de programare. Iată de ce merită să ne gândim atunci când se simplifică costurile administrative, dacă în cele din urmă nu ar fi mai bine să revenim la o regulă N plus 3. Acum ratele de cofinanțare Aș fi de acord cu colegii care vor să le majoreze, însă avem nevoie de bugetul pe care îl dorește Parlamentul, pentru că luând în calcul toate eventualitățile pentru toate regiunile, am ajunge la o rată într-adevăr mare de cofinanțare, dar asta nu însemna că am sprijinit un număr redus de proiecte și asta trebuie luat în calcul atunci când se stabilesc ratele de cofinanțare ale proiectelor. Și aici mai intră în joc faptul că firește doresc o, să ajungem la o politică de coeziune viitoare cu maximă eficiență. Iată de ce dorim cooperarea maximă cu Invest EU, cu Orizont 2020, cu LIFE, cu Mecanismul Conectarea Europei, dar nu în sensul transferului de bani de la politica de coeziune înspre aceste fonduri, ci să vedem cum le putem îmbina. Și de altfel, nu eh, fiecare stat membru are nevoie de proiectele majore de infrastructură, ci mai ales țările din Europa de Est care au intrat recent în Uniunea Europeană Iată de ce și acolo trebuie să fie posibil aceste proiecte. Mi-aduc aminte că a fost o discuție deosebit de importantă pentru Polonia să folosească fonduri eh, FEDER și să le îmbină cu planul de investiții Juncker pentru a putea în acest fel să ajungă la o finanțare totală cât se poate de rezonabilă și vrem să sprijinim această abordare. Iată de ce cred că în acest sens propunerile noastre, după părerea mea, după părerea noastră, Uh, vin cu sugestii cât se poate de pertinente, dar uh, ne vom gândi cum putem ajunge împreună cu toți colegii la o poziție cât se poate de comună a Comisiei, după care a Parlamentului. Firește, mulțumesc! Mulțumim, domnule Novakov, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult. Uh, eu aș prefera să vorbesc în bulgară. Domnule și domnilor, sunt extrem de bucuros să aud uh, atâți colegi, că atâți colegi, atâția colegi au venit cu opinii și reacții la proiectul de text prezentat de ministrul de la Macrel. Asta înseamnă că am oferit o bază solidă pentru viitoarele de discuții. S-au făcut multe comentarii care, pe bună dreptate, au, uh, s-au referit la situația existentă Aș uh, reveni la unele dintre comentariile făcute. Doamna Breso și domnul uh, Jun s-au referit la aceste chestiuni. Ne-au întrebat dacă ne opunem uh, facilității de conectare a Europei. Nu, sub nicio formă, dar ce dorim noi este reciprocitate. Dacă vrem să reducem la jumătate fondul de coeziune, atunci uh, nu e logic să păstrăm uh, celelalte elemente. De aceea poziția noastră este cea care este și corespunde și propunerii comisiei. În ceea ce privește cofinanțarea, S-a spus că regiunile au nevoie de un plus de cofinanțare. Noi am uh, sugerat o întoarcere la situația actuală, practic, maximum ce se putea realiza. Apoi doresc să mulțumesc domnului Olbricht pentru că consider că ce am realizat noi în materie de cadru financiar multianual uh, se aliniază la poziția Parlamentului. S-au menționat și proiectele principale, domnul Helman s-a referit la ele, am definit un prag de 100 de milioane. Asta înseamnă că un grup relativ mic de proiecte vor fi afectate. Însă vrem ca acestea să fie incluse și vrem să ne asigurăm că sunt duse la bun sfârșit, pentru că sunt foarte importante pentru mai multe state membre. Doresc să-i mulțumesc și domnului Wiltenburg pentru intervenția domniei sale. Mă simt extrem de motivat de comentariile făcute. Ce am făcut noi, de fapt, cu acest raport? Am vrut să ne asigurăm că nu există riscuri adiționale mai ales ținând cont și de alegerile europene. Deci vom face ceea ce trebuie respectând promisiunile făcute. Și doresc să-i mulțumesc Comisiei Europene pentru abordarea aleasă s-au făcut multe în direcția simplificării, este unul din primele capitole pe care vom putea ajunge la un compromis. S-au menționat și instrumentele financiare <clears throat> ca fiind în contradicție cu politica de coeziune. Nu cred că e o contradicție. Dar când instrumentele financiare sunt prezentate ca un panaceu pentru regiune, vreau să mă refer la alocarea geografică. Există un dezechilibru aici care trebuie luat în calcul. Sigur, facilitatea de conectare a Europei este un mecanism de pe, care, de pe urma căruia ar putea profita multe state membre, însă nu fiecare program european trebuie finanțat din fondul de coeziune. Și aici am să mă opresc. Mulțumesc! Mulțumim și noi foarte mult, spunea doamna președintă. Aceasta, iată, a fost discuția noastră privind raportul prezentat. Știu că există o întrebare referitoare la termenul de depunere a amendamentelor. V-aș propune o dată care ne-ar permite să votăm raportul în decembrie. Cum uh, s-a și preconizat inițial în comisie. Asta era planul inițial, da. Considerând că putem vota pe 3 decembrie, data maximă de depunere a amendamentelor ar putea fi 22 octombrie. păstrăm data votului și permitem un plus, acordăm un plus de timp uh, grupurilor pentru amendamente. Cred că e o decizie echitabilă. 22 octombrie, sfârșitul zilei, ora 6 după amiaza mai precis, termenul de depunere amendamentelor. Vă mulțumesc foarte mult! Cu aceasta încheiem. Da, doamnă Crel, vă rog doar o scurtă observație. Mă aștept să primesc foarte multe amendamente, dar, stimați colegi, suntem parlamentari, știm că vin alegerile, nu e necesar ca fiecare coleg să vină personal cu amendamentul dacă discutați cu anumiți colegi, eventual puteți veni împreună <laughs> cu același amendament. Apoi, doream să vă rog să nu veniți cu toate amendamentele pe care oricum statele membre le vor introduce mai târziu la trilog, pentru că asta ar putea să ne slăbească foarte mult poziția de negociere. Gândiți-vă la asta și fiți puțin mai optimiști. Gândiți-vă că suntem niște parlamentari puternici. Mulțumesc, doamna președinte. Da, suntem puternici. Iată mesajul uh, disc, uh, discuțiilor de astăzi. Domnul Vac. Într-adevăr, uh, e o chestiune a acestui timp limită nu vrem să restricționăm dreptul colegilor de a veni cu amendamentelor, dar regulamentul comun data trecută a avut nevoie de 2 ani pentru a fi prezentat. Acum avem 3 luni, una din ele august. Inerția s-a creat, haideți să nu o pierdem uh, înglodindu-ne în proceduri uh, de durată. Sigur că o să ajungem la compromisuri, orice amendamente ați avea, însă fiți eficienți. Stimați raportori, vă promitem că nu o să vă lăsăm în pace, o să venim cu amendamente și o să vă sprijinim în încercarea de a găsi un compromis. Vă mulțumim pentru cele făcute până acum. De acum cu toții devenim parte la acest exercițiu. Vă mulțumesc pentru această de dezbatere și încă o dată 22 octombrie, 6 după amiază, trebuie de depune amendamentelor. Ședința de astăzi este închisă. Mâine dimineață avem o ședință comună împreună cu Comisia Coter. Vă aștept pe toți în sala de ședințe. Vă mulțumesc!